la următorul punct, declarația Comisiei privind situația politică în Honduras în vederea alegerilor din 29 noiembrie 2009. Vom aștepta să se schimbe comisarul, comisara. Sunteți gata? Aveți cuvântul. Doamnă Ashton, vă rog. domnule președinte. Stimați membrii Parlamentului, discutăm astăzi ultimele evenimente din criza politică din Honduras. Vreme de luni după ce președintele Zelaya a fost înlăturat de la putere, din păcate, criza politică din Honduras este în continuare nerezolvată, în ciuda acordului care a fost semnat pe 30 octombrie de către uh, Uh, cei reprezentând uh, președintele și uh, guvernul de facto. Așa numitul acord de la San Jose ar trebui să ofere cadrul necesar pentru reinstaurarea democrației și a ordinii constituționale în Honduras. Totuși, procesul nu a progresat. După ce pe 5 noiembrie guvernul nominalizat a fost respins de către președintele Zelaya, mai mult decât atât, Congresul încă nu a decis cu privire la re- Uh, investirea în funcția acestuia, ceea ce pune în pericol alegerile din uh, ceea ce duce la alegerile din 29 noiembrie, de fapt. Împreună cu președinția am făcut apel tuturor părților să implementeze fără întârziere toate dispozițiile din acord ca o precondiție pentru întoarcerea la normal a re relațiilor noastre, inclusiv a cooperării noastre pentru dezvoltare. Comisia Europeană a susținut întru totul până acum medie, eforturile de mediere și facilitare făcute de președintele Costa Ricai Oscar Arias și Organizația Statelor uh, din Americi și măsurile puse în aplicare de comunitatea internațională pentru a exercita presiunea asupra părților pentru ca acestea să găsească o soluție pașnică ambasadorul uh, președinției Uniunii Europene a fost rechemat pentru consultări și toți uh, ceilalți ambasadori europeni au părăsit țara. Uh, plățile pentru susținerea bugetară și cooperarea pentru dezvoltare, cu excepția cooperării cu privire la societatea civilă și cele, cea de natură umanitară, toate celelalte au fost suspendate. Mai mult decât atât, um, avem, um, o, avem o misiune de observare care a fost observarea legilor din 29 noiembrie care a fost uh, anulată. Acesta este un mare pas înapoi în termeni democratici, nu doar pentru Honduras și restul Americii Centrale, dar pentru întreaga America Latină. Vreau să repet aici astăzi că faptul că Comisia va susține re, nor, revenirea normală a situației politice din Honduras, dar pentru acest lucru părțile trebuie să respecte acordul. Uh, Uh, deocamdată nu putem să trimitem o uh, misiune pentru observarea alegerilor datorită lipsei de timp. Totuși, Comisia trimite doi, a trimis deja doi experți începând din 9 noiembrie care au uh, res, responsabilitatea de a raporta asupra procesului preelectoral și de asemenea electoral și postelectoral. Uh, dacă situația politică ne va permite un angajament mai activ în susținerea procesului electoral, Comisia s-a gândit deja la oferirea de asistență financiară Tribunalului uh, pentru alegeri prin contractul cu uh, uh, Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite. Uh, și uh, vrem să ne asigurăm că există observatori la alegeri, continuăm să monitorizăm situația și să susținem toate eforturile pentru restabilirea democrației în Honduras. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Trecem la grupurile politice. În numele popularilor, două minute, domnul Peterle. Hvala lepa Domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi, dragi colegi, acum o lună și eu am avut ocazia să văd situația politică din Honduras. Am fost membru al grupului PP, care a fost în vizită acolo am, uh, l-am vizitat președintele Costa Rica, domnul Arias, și acesta ne-a vorbit despre acordul de la San Jose. Atunci am întâlnit și cu președintele Micheletti și cu ministrul de externe și cu uh, judecătorul uh, suprem, Curții Supreme și de asemenea cu patru candidați la președinție și cu alți reprezentanți importanți aceștia au salutat misiunea noastră. Ambele părți sunt pregătite să uh, poarte un dialog și cred că este foarte important ca după înlăturarea președintelui Zelaya să ne asigurăm că nu au loc violențe în această țară. Noi am militat pentru dialog așa cum președintele Arias a uh, propus la rândul său. Uh, trebuie să insistăm să se ajungă la un acord politic. Alegerile din 29 noiembrie nu sunt consecința transformărilor politice. Aceste alegeri erau deja prevăzute dinainte, încă de pe vremea când președintele Zela era la putere. După evenimentele din iunie, nu a existat alți candidați la președinție. Candidații la președinție au spus și dânsii că nu doresc să uh, ca criza politică să pună în, pol, să pună în pericol alegerile sau însemnătatea acestora. Honduras este un stat din America de Sud cu care Uniunea Europeană dorește să încheie un acord, iar uh, negocierile au fost, din păcate, întrerupte evoluția politică a, lui, a Honduras, a țării, este în interesul nostru și de aceea cred că trebuie să trimitem observatori la alegeri. Mulțumesc, domnule Peterle, pentru grupul SCT. Două minute, domnul Ianes. Mulțumesc, domnule președinte. După ce am ascultat-o pe doamna comisar, ar trebui să spunem amin, dar oricum pregătisem intervenția mea în numele socialiștilor. Lipsa de constituționalitate în Honduras creează un grav precedent în America Latină pentru alte țări, în special pentru alte țări uh, vulnerabile precum Paraguay. Parlamentul European nu poate rămâne cu, mâinile, cu brațele încrucișate în fața acestei situații, așa cum a arătat Comisia, condamnând acea lovitură de stat și susținând poziția președintelui Arias pentru a putea ajunge la uh, reimpunerea în funcțiune a președintelui Zelaya. Domnul Micheletti nu a îndeplinit acordul încheiat recent și, practic, uh, și-a bătut joc de eforturile comunității internaționale, împiedicând revenirea la președinția domnului Zelaya. Alegerile prevăzute pentru 29 noiembrie lipse, nu sunt caracterizate de niciun fel de legitimitate, iar rezultatul lor nu poate fi recunoscut în niciun fel de comunitate internațională. Parlamentul European ar comite o gravă eroare dacă ar trimite o misiune de observare a alegerilor, pentru că aceasta ar însemna că ar susține practic lovitura de stat. Organizația Statelor Americane a exclus deja această posibilitate. Parlamentul nostru este un adevărat apărător al libertății, al democrației, al statului de drept și al drepturilor omului. Așa cum spunea azi dimineața domnul Havel, nu putem lucra aici cu două măsuri. Toți trebuie să fim democrați și trebuie să garantăm libertatea. Iată de ce, indiferent că e vorba de Cuba, de China, de Corea de Nord și așa mai departe, sau de Honduras, întotdeauna trebuie să susținem libertatea. Nu trebuie să dăm dovadă de preferințe ideologice, pentru că nu există nicio preferință de stânga sau de dreapta. Ne îndoim că situația în Honduras se va schimba și aceasta va reprezenta un precedent foarte grav și sperăm că acesta să nu triumfe. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum pentru un minut, doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte pe 30 octombrie, părțile aflate în conflict au semnat acordul de la San Jose și au hotărât ca înainte de data de 5 noiembrie să se creeze un guvern de unitate și reconciliere națională pentru ca astfel Congresul să-l reinvestească pe Zelaya până la până pe 27 ianuarie. Ce s-a întâmplat? Uh, Congresul a amânat votul pentru a nu îl reinvesti în putere. Miceliti, practic, a încălcat acordul, iar situația a devenit și mai dificilă. S-au convocat alegerile, iar Candidații se retrag deoarece își dau seama că nu există condiții democratice pentru organizarea acestor alegeri. De asemenea, există situații violente. Astăzi am avut vești legătură cu faptul că un primar din opoziție, candidat la alegeri, a fost ucis împreună cu bodyguardul lui. Noi uh, sprijinim eforturile depuse de președintele Lula, de președintele Organizației uh, Statelor Americane. De asemenea, îi mulumim uh, mediatorului, domnul Arias. Cerem să se respecte acordurile, să fie reinvestit în funcție domnul Zelaya pentru ca legitimitatea instituțională să fie reluată. Cerem un exercițiu de generozitate din partea tuturor părților pentru a relua dialogul, chiar dacă de la zero. Noi trebuie să facem presiuni ca toată comunitatea internațională asupra celor care au făcut lovitura de stat și să facem tot posibilul pentru ca acordul să fie respectat. Vă mulțumesc pentru generozitate, domnule președinte. În numele verzilor are cuvântul acum toamna Grez. Doamnelor și domnilor deputați, după o lovitură de stat militară și după ce președintele legitim a fost înlăturat de la putere, acordul de la San Jose părea să fie o veste bună, însă aceste speranțe s-au dus pe apa sâmbetei. Micereti cel care a dat lovitura de stat a organizat un guvern și astfel a persistat în autoritarism și ilegalitate. Iar UE trebuie să condamne această atitudine și să ceară reîntoarcerea la puterea președintelui Zelaya. În situația actuală, nu se poate ca această dictatură ilegală să organizeze situația, iar scrutinul din 29 noiembrie nu va putea fi recunoscut. Organizația Statelor Americane a făcut deja acest lucru și noi, de asemenea, va trebui să refuzăm să trimitem observatori. Noi vom refuza să luăm în calcul rezultatul acestor alegeri de paradă să ținem cont de asemenea de faptul că drepturile omului sunt încălcate. Încă o dată mai mult, ca întotdeauna trebuie să fim fermi, să refuzăm orice acord. Acordurile SPG Plus trebuie suspendate. Dacă acest conflict va, va continua, trebuie să impunem sancțiuni. Noi trebuie să facem tot posibilul pentru ca milioane de um, locuitori din această țară uh, să recapete democrația și să împiedicăm astfel milioane de locuitori din America Latină să revină la perioada atât de tristă din trecut. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. În numele conservatorilor și reformiștilor are cuvântul domnul Kožušnik. Pane, pane, pane předsedající, paní komisařko,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 Be so kind to start okay. again, please. Vážený pane předsedo, paní komisařko. Eh, stimate domnule președinte, stimate doamnă comisar, eh, sunt de acord cu ceea ce a spus colegul meu Ianis, îl admir, nu, îl admir pe acesta, dar nu pot să fiu de acord cu ceea ce a spus. A, rest, s-a referit la cuvintele lui Václav Havel pe care îl admirăm cu toții. Eu am fost unul dintre milioanele de cetățeni care au fost pe stradă când Václav Havel și-a ținut discursul. Am stat acolo, pe stradă. Eu aveam atunci 18 ani. Și atunci voiam voiam un singur lucru. Voiam alegeri libere. Acesta Uh, este uh, lucrul pe care îl dorim de fapt și acum. Când spunem alegeri libere, acest lucru înseamnă democrație. Situația din Honduras nu este uh, una ușoară și noi, ca Uniunea Europeană, nu putem să o soluționăm. Trebuie să existe un context global și o soluție globală. Eu cred că alegerile sunt un bun prim pas și ar trebui să trimitem o misiune de observator la aceste alegeri. Mulțumesc! Din partea grupului GUE, doamna Figueiredo pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 28 iunie a avut loc lovitura de stat militară din Honduras. și s-au încălcat de asemenea acordurile de la San Jose de pe 30 octombrie. Au existat multe încercări de evitare a reinstituirii la puterea președintelui Zelaya. Uniunea Europeană trebuie să ceară revenirea la putere fără condiția președintelui Zelaya pentru că altfel alegerile organizate în noiembrie sunt ilegale. Acestea nu permit cetățenilor să-și exercite dreptul în mod liber dacă un președinte ales în mod democratic nu este readus la putere și cei responsabili pentru această lovitură de stat nu sunt trași la răspundere și nu duc la restaurarea democrației în Honduras. Nu trebuie să fim în serviciul acestor alegeri în aceste condiții. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Figueiredo. Trecem la ceilalți oratori și acum dau cuvântul domnului Cașmarec pentru două minute. Pani comisar, șanovni państwo, wybory mogą być sposobem... Mulțumesc. Alegerile s-ar putea să soluționeze criza politică. Așa s-a întâmplat în Europa în trecut, dacă vă amintiți, în 1989 în Polonia s-a întâmplat așa ceva. Și acele alegeri nu erau democratice. Erau alegeri care reprezentau un compromis politic, însă nu erau democratice. Au fost într-adevăr ceva deosebit, ceva important, însă nu erau democratice. Însă pentru ca alegerile să poată constitui o schimbare, trebuie să existe niște acorduri politice respectate, acorduri politice privind condițiile de organizare a alegerilor. Problemele apar atunci când aceste acorduri sunt interpretate. Apar diferențe de interpretare. Și această diferență de interpretare nu trebuie să devină conflict și aici trebuie să intervii dând dovadă de bunăvoință. Și ambele părți trebuie să o facă în cazul uh, Republicii Honduras. Fără bunăvoință de partea ambelor părți, alegerile nu se vor organiza și nici nu vor face față așteptărilor pe care le au cetățenii acestei țări. De aceea eu sper să se dea dovadă de bunăvoință, deoarece în trecut atât Zelaia cât și Miceleti au comis greșeli politice, iar alegerile sunt un prilej pentru a repara greșelile trecutului. Asta ar trebui să facă, deoarece alegerile pot fi un prilej bun pentru un hoduras democratic. Uniunea Europeană sprijină acest proces și de ce o face? Deoarece credem că democrația este o valoare care merită prețuită, așa cum s-a spus astăzi aici. Noi trebuie să privim dracul în față, deoarece acesta se va folosi de fiecare slăbiciune pentru a-și face munca, pentru a-și face treaba. Iar situația din Honduras nu trebuie să continue. Alegerile sunt un prilej de schimbare, după părerea mea. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum, doamna Boscurt? Două minute. Op 28 iunie is in Honduras de rechtmatig verkozen president. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 28 iunie, președintele ales Zelaya a fost înlăturat de către armată. Aceste lovitură de stat militară este un act pe care eu îl condemn. Statul de drept trebuie restabilit în Honduras prin mijloace pașnice, prin dialog. Acum există acest dialog deja de luni de zile și acum două săptămâni, când am fost în delegație în regiune, mi s-a părut că s-a ajuns la un acord istoric prin dialog care va duce la restabilirea democrației și restabilirea statului de drept în această țară, permițându-i președintelui să se întoarcă și să formeze un guvern de unitate națională și, de asemenea, să stabilească o comisie pentru a încheta această situație. Acest acord va da legitimitate și alegerilor care urmează să aibă loc. Din păcate, însă, acest acord nu a intrat în vigoare iar eu sper că părțile implicate vor se vor reîntoarce la masa negocierilor pentru a pune în aplicare acordul la care au ajuns și pentru a, a uh, readuce uh, situația la uh, cea dinainte loviturii de stat. Oamenii, care, oamenii de rând sunt cei care sunt afectați și se pare că alegerile nu vor fi recunoscute general, lucru care va avea consecințe uh, cu privire la negocierile pentru un acord de asociere, pentru că va opri aceste negocieri vreme de ani de zile și oamenii din Honduras sunt cei care vor suferi doi membri consideră că ar trebui, față de membri care consideră că ar trebui să recunoaștem aceste alegeri, le spun că nu trebuie să dăm semnalul că vom tolera uh, această lovitură de stat. Ar trebui să ne focalizăm energia asupra restabilirii democrației și dacă spunem dinainte că vom susține alegerile, atunci Zelaia și Miceleti nu vor fi stimulați să se întoarcă la negocieri. Deci noi vom deveni parte a problemei și nu parte a soluției și vom uh, practic susține forțe nedemocratice. Mulțumesc. Doamnă Păscurt are acum cuvântul. Un minut, domnul Maier. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vreau să felicit Consiliul și Comisia Europeană pentru că au reușit să ajungă la unanimitate împreună cu comunitatea internațională pentru a condamna în mod clar această lovitură militară de stat. Și făcând ca orice măsură de ajutor internațional să se bazeze pe condiția revenirii la putere a președintelui Zelaya. Și îmi pare rău că acest parlament n-a condamnat încă această lovitură de stat militară. Și vreau să semnalez aici ca principal responsabil principalul grup parlamentar PPE-ul. Chiar și în discursurile de astăzi avem senzația că nu contează, nu se face diferență între guvernul de facto și guvernul legitim, un lucru care nu poate fi acceptat și e de deplorat și anume că Parlamentul n-a condamnat încă această lovitură de stat. Iată de ce cred că nu putem trimite misiune de observare a alegerilor, că nu putem recunoaște rezultatele acestor alegeri din 29 noiembrie, pentru că aceasta se face în condiții de lipsă de libertate și în condiția în care președintele legitim se află sequestrat la ambasada Braziliei. Mulțumesc, domnule Meyer, și acum pentru două minute domnului Turgais. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ar plăcea mie ca anumite discursuri de denunț și de poziții ferme pe care îi au reprezentanții stângii să fie utilizate cu aceeași forță pentru a condamna ce se întâmplă în Cuba, să condamne ce face Chavez în Venezuela și în America Latină, deoarece, din păcate, zidul de la Berlin, purificările staliniste, și toate astea sunt mult mai sprijinite decât ei, decât uh, democrația. Acestea fiind spuse, ar trebui să ne gândim în mod serios uh, la ce s-a întâmplat în această țară din America Centrală. În Honduras, alegerile prezidențiale erau convocate în urmă cu 16 luni. Magistrații Tribunalului Electoral, organul care se ocupă de gestionarea alegerilor, au fost numiți înainte de 28 iunie și fusese numiți sub mandatul lui Zelaya. Erau șase candidați pre, pentru alegerile prezidențiale, au trecut de alegerile primare și majoritatea candidaților doresc să se organizeze aceste alegeri. De aceea mă întreb pe ce se bizuie unii atunci când nu recunosc acest proces electoral, cu sau fără zelaia la putere. Pe 30 octombrie, negociatorii ambelor părți și-au luat angajament prin semnarea unui acord să găsească o soluție la această criză. În acord erau câteva elemente cheie cu care erau de acord ambele părți. Însă ce s-a întâmplat? Negociatorii lui Zelaya nu au fixat uh, persoana care urma să conducă guvernul de unitate. E clar că PPE-ul este pentru organizarea de alegeri uh, transparente și democratice și libere și noi îi vom sprijini cu observatori ai grupului nostru care vor merge așa cum cerea, nu uitați asta, uh, președintele Oscar Arias, mediatorul, când a venit la delegația cu America Centrală, a răspuns la o întrebare și a spus că da, trebuie trimiți, deoarece fundația sa, fundația Oscar Arias, de asemenea urma să trimită observatori la aceste alegeri. O vom face deoarece așa cere și mediatorul internațional Oscar Arias. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iturgais. Începe acum intervenția încep uh, intervențiile spontane. Are cuvântul domnul Sonic, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că alegerile de pe 29 noiembrie sunt o oportunitate pentru Honduras. Este de datoria noastră să trimitem o misiune de observare la aceste alegeri și să pentru ca aceștia să vadă cum se desfășoară alegerile. Nu pentru că vrem să legitimăm aceste alegeri. Ehm, la o oră de avion de acolo este Cuba, Havana, unde nu s-au ținut alegeri de 15 ani. Regimul comunist de acolo închide oamenii fără să îi uh, judece și de multe ori s-au făcut uh, apeluri pentru eliberarea uh, celor din închisoare. Avem și uh, pre, premiul Sakharov pentru așa numitele femei în alb și nici nu au putut să vină să ia acest premiu. Uh, iar Consiliul și tabăra stângă a acestui Parlament uh, trebuie să se preocupe mai mult de libertatea oamenilor din Cuba. Mulțumesc, domnule Sonic. Acum are cuvântul un minut. Domnul Cortes. Si, senor, senor Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș vrea să arăt îngrijorarea extremă față de suspendarea acordului de la San Jose. La întâlnirea adunării parlamentare care a avut loc la Panama la sfârșitul lunii octombrie, am reiterat faptul că condamnăm lovitura de stat și încercăm să ajutăm eforturile Organizației Statelor Americane. Dorim să promovăm pacea și dialogul, pentru că situația în Honduras este critică și nu doar la nivel politic, ci și în domeniul social și economic. Există probleme precum datoria externă, sărăcie și așa mai departe, care nu pot fi rezolvate dacă acest proces politic nu merge înainte. Parlamentul trebuie de aceea să susțină, fără condiții, restabilirea democrației și stabilirea drepturilor omului, asigurând că președintele Zelaya să revină la putere, aceasta fiind o condiție sine qua non pentru alegerile electorale. Mulțumesc! Doamna Lulacek, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori ca astăzi, în ziua în care Vața Pavel a vorbit în fața noastră despre libertatea care a fost câștigată în Europa de Est acum, 50, acum 20 de ani, vreau să le spun tuturor celor din partea PPE care au pledat pentru a trimite observatori la algerile din Hordura, vreau să-i întreb ce ați fi spus dumneavoastră dacă acum mai mult de 20 de ani, un european ar fi spus că trimite observatori la alegeri nelegitime într-unul dintre statele dumneavoastră. Toată lumea a spus că acolo nu există libertate, acolo există un climat al violenței, există incertitudine. Ce ați fi spus dumneavoastră acum mai mult de 20 de ani dacă un european ar fi spus, da, sigur, trimitem observatori la dumneavoastră în țară, uh, aceste alegeri vor fi observate, totul va fi bine. Ați fi spus că Uniunea Europeană nu are legitimitate când trimite acești observatori. De aceea, doamnelor și domnilor, cer din partea dumneavoastră să ap- aplicați exact aceleași criterii și pentru situația din Honduras. Să nu trimitem observatori la niște valori, la niște um, alegeri nelegitime și mulțumesc că și Comisia susține această poziție. Mulțumesc, doamna Lunacek. Doamna comisar. Uh, President, uh, thank you. I, I will... Mulțumesc. Aș vrea să fiu succintă și nu pentru că n-aș crede că această chestiune este foarte importantă, ci pentru că este deja foarte târziu. Am asistat uh, cu foarte mare interes la această dezbatere plină de pasiune a membrilor Parlamentului și am ascultat îngrijorările pe care le-ați manifestat în legătură cu relațiile pe care le vom avea pe termen scurt cu această țară foarte săracă care trebuie să se întoarcă la normalitate cât mai repede cu putință. Și, de asemenea, îngrijorarea pe care ați manifestat-o ca să ne asigurăm că rolul Uniunii Europene va fi unul foarte clar la următoarele alegeri. Și, bineînțeles că preiau acest mesaj și îl voi discuta cu colegii mei. Din punctul meu de vedere, este foarte important să monitorizăm îndeaproape situația din Honduras pentru a ne asigura că suntem conștienți și informați în legătură cu ce se întâmplă și că luăm măsurile necesare și oferim susținerea de care e nevoie pentru rezolvarea acestei crize cât mai rapid. După cum vă spuneam, e vorba de o țară foarte săracă și e nevoie și de mult așteptat această rezolvare a crizei. Aș vrea de aceea să mulțumesc colegilor din Parlament care vor ajuta Comisia să ne jucăm rolul nostru pentru ca Honduras să se reîntoarcă la o situație de stabilitate cât mai repede cu putință. Mulțumesc, doamnă comisar. Se încheie dezbaterea și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, declarația Comisiei în legătură cu marca Made In. Dau cuvântul doamnei comisar Ashton. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur